I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la prima noastră reuniune din anul 2015 și ne urez tuturor mult succes și nouă și tuturor, bineînțeles, sănătate și multă putere pentru ca să ne putem atinge obiectivele pe care ni le-am fixat. Pentru anul nou uh, urăm uh, bineînțeles, numai bine, dar ne uităm și înapoi și trebuie să vă dau o veste tristă în primul rând. După cum știți mai mulți dintre dumneavoastră, Philip Bradburn, colegul nostru de atâtea ani, a murit uh, în timpul sărbătorilor. El a fost uh, ales la Parlamentul European în 1999 pentru prima dată și de atunci a fost uh, membru în Parlamentul European și membru supleant la noi în comisie sau membru cu drepturi de pline. A fost, de fapt, și membru în comisia anterioară pentru politică regională, transport și turism, așa cum se numea înainte. A fost și responsabil pentru viitorul aeroporturilor și uh, infrastructurii aeroportoare și el a vorbit întotdeauna despre importanța coeziunii sociale și dezvoltării regionale în toate regiunile, în West Midlands, uh, acolo unde era născut, și în toate regiunile Europei și uh, el a reprezentat întotdeauna această regiune. A fost raportor și pe TNT, a fost raportor pe Marco Polo și pe sistemul de transport de mărfuri. A fost de asemenea un președinte foarte activ al delegației pentru relația cu Canada. L-am cunoscut pe Philip Bradburn uh, întotdeauna ca pe un coleg uh, foarte harnic, foarte pasional în tot ceea ce făcea și care se angaja pentru bun, binele alegătorilor săi. Suntem cu gândul la familia sa, la prietenii săi și la apropiații săi. Aș vrea să vă rog să păstrăm un moment de reculegere acum pentru dumnealui. Danke Ihnen. Mulțumesc. So, wir kommen dann zu dem Trecem acum la punctul de pe ordinea de zi numerotat cu numărul 3. Mai întâi însă aș vrea să Vă spun că vom vorbi deci despre comunicarea poziției Consiliului în prima lectură cu privire la directiva privind greutățile și dimensiunile. Aș vrea în primul rând să vă explic care este poziția Consiliului cu privire la directiva care trebuie să fie eh, emisă de către Parlament cu privire la eh, directiva 96 din 25 iulie 1996 cu privire la stabilirea uh, unor greutăți maxime pentru anumite vehicule în transportul comunitar și cu privire la stabilirea greutății maxime în transportul transfrontalier. Astfel, procedura celei de-a doua, celei de-a doua lecturi este deschisă și domnul Leichtfried va susține acest raport pe 29 ianuarie ar fi trebuit să prezinte acest raport astăzi, dar nu a putut participa la reuniunea de astăzi. Așa că trecem la punctul 4. Este vorba de adoptarea proceselor verbale. Da, doamna Meissner, vă rog. Da, domnul Leistrit, mă rugase să preiau eu acest lucru pentru că am fost la trilog. Nu știu dacă doriți acest lucru. Aceasta vom face la feedback-ul de la trilog, după aceea, la punctul de mai târziu. Bine, am înțeles. Dacă ar fi fost cazul, bineînțeles că v-aș fi dat cuvântul fără nicio întârziere, dar avem ocazia mai târziu. Trecem la aprobarea procesului verbal a reuniunii din 1-2 decembrie 2014. Dacă nu există nicio obiecție, procesele verbale pot fi aprobate. Și acum trecem uh, la schimbul de opinii cu noul președinte, noul director executiv al Agenției Europene Feroviare, domnul Doppelbauer. Și aș vrea să vă urez bun venit, domnule Doppelbauer. Mă bucur foarte mult că puteți participa la reuniunea noastră. Și dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre Agenția Europeană a Căilor Ferate și despre planurile dumneavoastră ca director executiv ne bucurăm foarte mult că sunteți aici și vă dau cuvântul și vă urez bun venit, bineînțeles, în Comisia pentru Transport. Mulțumesc foarte mult, domnule Kramer. În interesul majorității și având în vedere pregătirea mea, o să continui discursul meu în engleză. Sunt foarte, sunt foarte bucuros să fiu aici în primul rând, uh, și pentru ca să vă pot vorbi, în primul rând, despre activitatea mea la Agenția Europeană a Căilor Ferate în urma nominalizării mele și numirii mele în funcție acolo. Acestea sunt momente extrem de interesante pentru căile ferate în general, dar și pentru agenția noastră în particular. Doamnelor și domnilor, dragi deputați în Parlamentul European, aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros să vă pot uh, face, transmite ideile mele aici. Aș vrea să fac o intervenție structurată și mai întâi să vă spun câte ceva despre mine ca persoană și apoi aș dori să continui cu viziunea mea cu privire la Agenția Europeană a Căilor Ferate și apoi voi vorbi și despre planul de lucru și uh, rezultatele concrete pe care le așteptăm, pentru ca în final să vorbim despre ceea ce vă interesează pe dumneavoastră într-o discuție pe care o vom avea ulterior după prezentarea mea. Mai întâi câteva cuvinte despre mine. Iată, eu am 56 de ani, sunt austriac, din Austria Superioară. Am studiat fizică tehnică și am un doctorat și o diplomă în fizică. Am lucrat mai ales în domeniul industriei, mai mult de 25 de ani în sectorul căilor ferate. Am avut mai multe locuri de muncă în domeniul industriei de aprovizionare, în ceea ce privește semnalizarea și produsele căilor ferate, produse de căi ferate, inclusiv în Austria, dar și în Franța și în Marea Britanie, în Suedia și în final în, din nou în Germania. Pe lângă alte locuri de muncă pe care le-am ocupat, am fost și um, șeful executiv tehnic uh, din 2008 în 2013 la Bombardier Transportation Germania și am fost uh, și președintele uh, departamentului semnalizări de la Bombardier. Pentru ca să putem lucra cu mai mulți actori în sistemul căilor ferate europene, Am uh, folosit uh, expertiza mea și din partea ERAC, uh, din perioada în care am fost președintele ERAC, și m-am concentrat mai mult pe inovare și pe posibilitatea de a înțelege mai bine procesul de interacțiune cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European. Am fost președintele Comitetului Director uh, al Shift Rail din 2011 uh, în 2014, Shift to Rail. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea puternică pe care Comisia dumneavoastră din Parlament a acordat-o inițiativei Shift to Rail. Sunt foarte bucuros să pot fi acum directorul executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate din 1 ianuarie 2015 Agenția Europeană a Căilor Ferate este o instituție foarte importantă care încearcă să progreseze cu sistemul căilor ferate în Europa în general. Viziunea mea pentru această perioadă care urmează este în primul rând să țin cont de misiunea noastră principală care se cheamă Safety First, siguranța pe locul întâi. Obiectivul meu este ca sistemul căilor ferate să devină un mijloc foarte competitiv de transport. Competitiv uh, mă refer mai ales în comparație, bineînțeles, cu celelalte mijloace de transport existente. Știm cu toții că un, o infrastructură de transport care funcționează bine este o condiție sine qua non pentru o creștere economică și o calitate a serviciilor. Știm cu toții și că transportul pe șine este un transport foarte ecologic, este unul foarte eficient din punct de vedere energetic și în același timp foarte sigur. Ceea ce trebuie să repetăm de fiecare dată este că trecerea unui volum mare de transport de la alt mod de transport pe căile ferate va fi un lucru benefic pentru economia europeană, dar mai ales va ajuta la reducerea consumului energetic și va ajuta de asemenea și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Obiectivul orizontal, care ține și de misiunea agenției noastre pentru căile ferate, este deci să ajutăm la crearea unui sistem sau unui spațiu integrat european de căi ferate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trenurile, pasagerii și bunurile trebuie să fie transportate fără barieră tehnic, fără bariere tehnice sau de reglementare în Europa. Două sarcini principale pentru Agenția Europeană sunt interoperabilitatea, adică agenția este cea care este obligată să garanteze standardele tehnice și, în al doilea rând, să dezvolte o abordare comună pentru siguranță în sistemul european al căilor ferate. Pe scurt, Agenția Europeană a Căilor Ferate va trebui să întărească sistemul uh, feroviar european, transformându-l într-un sistem mai eficient, adică înlăturând barierele tehnice și barierele de reglementare exagerată, iar uh, pe termen lung aceasta va reduce costurile și va putea să economisească și foarte mult uh, timp. Și primul, uh, prima chestiune importantă pe care va trebui să o facem este să um, încercăm să creăm un ghișeu unic care să poată să se ocupe de toate aceste chestiuni și eficientizări. Pentru a reuși acest lucru însă este nevoie să ne implicăm în mod continuu în următorii ani pentru a atinge aceste obiective și, după cum am spus înainte, pilonul tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar va fi esențial pentru a putea să atingem aceste obiective. Aș vrea de aceea să vă cer din nou susținerea dumneavoastră pentru a putea încheia pilonul uh, tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar care sunt planurile mele concrete. Când am început la agenție acum uh, două săptămâni, am uh, pus câteva titluri principale la activitatea noastră. În primul rând, orientare către exterior. Aceasta înseamnă că agenția trebuie să, să încerce să se uite dincolo de granițele orașului Valenciennes, dincolo de granițele uh, Franței ale Europei. Trebuie să fim deschiși pentru a face față evoluțiilor noi și trebuie să fim deschiși și față de ceea ce se întâmplă și în Orientul Mijlociu sau în America. Cea de-a doua idee principală sau titlu pe care l-am propus eu pentru activitatea noastră este că trebuie să avem un impact pozitiv pe sistemul feroviar european. Aceasta mă duce la a treia idee și anume că trebuie să ajungem la o eficiență maximă posibilă. Prima prioritate, în momentul în care vorbim în contextul celui de-al patrulea pachet feroviar, este deci să găsim o cooperare foarte strânsă cu actorii la nivel național, mai ales cu autoritățile naționale de siguranță, dar și cu autoritățile naționale de investigație. ERA trebuie să fie inima unui spațiu unic feroviar european în care să se conecteze toți, uh, să se interconecteze toți actorii. În ceea ce privește siguranța, ambiția mea este să dezvolt o cultură de siguranță foarte puternică și pentru a putea pune securitatea pe primul loc, uh, implicând în același timp toți actorii, această cultură a siguranței trebuie să se bazeze pe principiul uh, unei culturi juste. Aceasta înseamnă că nu este vorba de pedepsit sau pedepse, ci este vorba de căutarea rădăcinilor acestei probleme și pentru, o este vorba și de eliminarea obstacolelor în calea acestei realizări. Trebuie să ne concentrăm așadar pe investigație, trebuie să ne concentrăm pe o prevenire foarte bună. Apoi mai avem un subiect foarte important pe masa noastră care se numește RTMS. Poate că ar trebui să menționez faptul că din cauza contextului în care am lucrat eu, cunosc ERTMS-ul din 1992 cu care am lucrat foarte bine. Acesta este deja un lucru care arată cât de dificil este ceea ce avem de făcut, pentru că a trebuit peste 20 de ani pentru ca ERTMS-ul să ajungă la nivelul de astăzi. Este însă o convingere a mea faptul că nu mai există nicio cale de întors. De întors. Punctul de uh, neîntoarcere, ca să spun așa, s-a, a fost atins și suntem totuși, în ciuda acestui fapt, departe de un sistem funcțional. Planul meu este deci să lucrăm cu toți uh, actorii din Europa pentru ca să ajungem la o interoperabilitate stabilă și foarte transparentă. Agenția Europeană a Căilor Ferate are un sistem uh, foarte important care poate fi folosit și care este într-adevăr de anvergură pentru a putea oferi o hartă strategică pentru, pentru ERTMS și avem deja un lucru foarte important pe care trebuie să îl uh, facem, este să garantăm o definiție pentru întreținerea acestui sistem, uh, o definiție armonizată. Un alt domeniu important pe care vreau să mă concentrez este, sunt specificațiile tehnice pentru interoperabilitate. Și în ceea ce privește acesta, vreau să avem o abordare holistică adică să încercăm să schimbăm lucrurile, să trecem la un sistem uh, TSI uh, de specificații tehnice, dar numai dacă există o valoare adăugată. Deci pentru aceasta va trebui mai întâi să facem o evaluare foarte profundă economică în ceea ce privește siguranța operațională și tehnică, dar și consecințele financiare asupra diferitelor domenii a unei astfel de decizii. Vom colabora foarte strâns cu Comisia Europeană pentru ca să putem uh, să facem progrese și să îmbunătățim mai degrabă să dăm la o parte regulile naționale, ceea ce nu înseamnă însă că totul va trece la TSI, ci vom păstra un sistem TSI foarte consistent, foarte bun și va trebui însă să ținem cont de plus valoarea pe care am obținut-o din ultimii, în ultimii ani pentru a putea crea un sistem eficient. Mai trebuie însă să și definim uh, locul pe care îl va juca agenția noastră în uh, sistemul de standardizare internațională feroviară, am vorbit aici de RTMS, dar trebuie să acceptăm și faptul că folosirea RTMS-ului se poate face foarte bine și în afara Europei, ceea ce se întâmplă acum în foarte multe țări, de exemplu în Asia deja se întâmplă acest lucru și va fi într-adevăr o provocare foarte mare să încercăm să rămânem competitivi uh, pe acest uh, plan. Apoi uh, avem nevoie însă, bineînțeles, și de foarte multă cercetare pentru ca să putem realiza aceste lucruri. Un alt subiect foarte important care este foarte relevant pentru agenția noastră și mai ales pentru acceptabilitatea sistemului feroviar de către public este poluarea sonoră. Aici încercăm să găsim un nivel de interoperabilitate în ceea ce privește zgomotul uh, asociat uh, folosirii căilor ferate. Agenția noastră dorește să aibă în continuare și foarte multe registre active pentru ca să poată să fie mai bine gestionabile, mai bine gestionabile și în același timp să reducă impactul statelor membre în acest domeniu. Ceea ce este de asemenea foarte important pentru publicul larg este să simplificăm accesul la căile ferate pentru clienții noștri. În ceea ce privește rezultatele concrete ale agenției, vom încerca să uniformizăm uh, și să simplificăm toate aceste proceduri de acces. E nevoie însă să fim și mai conștienți de consecințele acțiunilor noastre pe sistemul feroviar european și împreună cu Comisia Europeană vom lucra la definiția, aplicarea și monitorizarea indicatorilor de performanță cheie, așa numiți KPI, KPI, care vor putea să ne permită o măsurare a activității mai bună și în același timp să folosim și um, mai bine acest sistem. Am menționat și înainte că vrem o evaluare foarte strânsă și uh, periodică a activităților de standardizare. Vom încerca să ne concentrăm pe răspândirea cunoștințelor, formare, dar și comunicare la scară largă. Toate acestea au fost elementele cheie ale programului meu de lucru și în momentul acesta poate că ar trebui să vă rog pe dumneavoastră să îmi puneți întrebări, dumneavoastră deputații din această comisie, nu, domnule președinte? Da, mulțumesc foarte mult și acum aș dori să deschidem discuția prin întrebări și o să încep cu Vin van den Kamp. Eh, eh, domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și invitatului nostru pentru prezență, dar sper că o să-și pună și căștile ca să înțeleagă ce spun. Domnule Doppelbauer, ați găsit canalul pe care să ascultați interpretare, întreabă vorbitorul? Așadar, Bun venit din toată inima, bun venit la Parlamentul European și vă urez mult succes în noua dumneavoastră funcție. Eu cred că prea mulți amatori se ocupă de politici europene și punerea lor în aplicare, deci mă bucur că am în fața mea uh, măcar odată un adevărat specialist, un uh, tehnician, un cunoscător. Dar uh, vreau să vă pun câteva întrebări uh, precise. De exemplu, de ce nu ne a spus nimic despre exportarea de bunuri pe care ferată, de exemplu, până în Statele Unite? De ce nu ne a spus nimic despre TTIP? ne-ați rugat să accelerăm munca la o, ultimii piloni din uh, pachetul feroviar. Sperăm să o putem să facem înainte de sfârșitul uh, acestei perioade, înainte de vacanța de vară. În ce privește TSI, dacă totul se desfășoară conform planului, în 2016 ar trebui să terminăm întreaga muncă, dar în realitate, cum stau lucrurile? Din câte știu eu, multe state membre nu sunt încă suficient de bine pregătite. Poate și din cauza că trebuie să efectueze multe modificări, mai ales la specificațiile tehnice și trebuie să-și modifice ca atare și sistemele de um, operare. Credeți că veți putea da o mână de ajutor acestor state care au încă probleme de soluționat și credeți că va fi un succes, dar poate că mă opresc aici cu întrebările. Mulțumesc. Acum domnul Ismail Canu. Mulțumesc. Noi cu colegul meu ne împărțim totul și microfonul. Bun venit, domnule Doppelbauer, la comisia noastră în Parlamentul European și eu vă urez mult succes în uh, noua dumneavoastră funcție și cred că ne vom revedea foarte des aici la Bruxelles. Aveți foarte multe teme pe ordinea de zi pe care le-ați abordat. Cea mai mare cel mai mare obstacol în Uniunea Europeană la transportul feroviar este, cred eu, să putem să găsim o variantă să ne armonizăm în specificațiile tehnice pentru ca să putem colabora cu adevărat, pentru ca să putem crea cu adevărat această rețea comună feroviară. Avem foarte multe măsuri pe care le-am uh, abordat aici la Parlamentul European. Am făcut și foarte multe încercări de legislație. Avem cel de-al patrulea pachet feroviar și nu numai. Este foarte important pentru mine, de exemplu, că avem în cadrul rețelelor transeuropene de transport, avem uh, coridoare superioare pe care le-am pus uh, ne-am pus de acord cu statele membre și pe care există foarte multe tronsoane din acestea importante pe șină. Dumneavoastră ați vorbit de RTMS, de interoperabilitate, care este premiza absolută pentru ca să putem să avansăm cu, progres, cu proiectele noastre și pentru ca Europa să fie mai unită. Însă acum aceasta este o parte, dar partea cealaltă este și faptul că în statele membre, de exemplu, uh, constatăm că există foarte multă rezistență în statul meu, de exemplu, din care previn, în Ministerul Transportului știm exact că există câțiva care nu au deloc uh, intenția să țină cont de ceea ce se hotărăște la nivel comunitar la Bruxelles, oamenii respectiv vorând să facă numai ce vor ei și știu în ceea ce privește RTMS-ul și în Germania a existat foarte mult timp uh, o altă abordare, ca să spun foarte precaut ce era. Între timp lucrurile s-au schimbat, dar vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră aveți aceeași percepție și anume că acum la Berlin se schimbă puțin atitudinea. M-ar interesa de asemenea și altceva, ce facem cu cel de-al patrulea pachet feroviar, ce ar trebui să continuăm în acest pachet, pentru că este clar că este capital pentru toată lumea, însă există și din punct de vedere politic diferențe și obiective diferite. Există foarte mulți care consideră că această parte politică este esențială, există însă și foarte multe rezistențe pe care nu trebuie neapărat să le numim acum. În ceea ce privește aspectele tehnice, sau ca să spun altfel, domeniul politic trebuie să fie tratat împreună cu cel tehnic. Așa ne-am pus de acord în Parlament să le tratăm împreună, acum un an, atunci când am spus că au fost lucrurile destul de dificile să ajungem măcar la o constelație comună ca să mai le și separăm și deci că trebuie să fie tratate ca un pachet comun. Însă nu este niciun secret faptul că acum suntem la a treia președinție sub care tratăm acest pachet și foarte puține progrese s-au putut uh, realiza. Deci, după părerea mea, în momentul de față, eu consider că partea politică, care este, bineînțeles, esențială, acesta este clar, această parte politică, însă, deci, a devenit un fel de povară pe umerii celor care trebuie să trateze dosarul tehnic și cu care trebuie să ajungă la o soluție foarte rapidă. Deci politica frânează, de fapt, partea tehnică. Ați spus dumneavoastră că trebuie să se termine foarte repede acest pachet, dar întrebarea este, credeți că ar avea sens ca să tratăm dosarul tehnic separat de cel politic și să-l ducem pe o cale mai rapidă pe acesta și după aceea să continuăm cu partea politică pentru ca să ajungem la un acord? Ce părere aveți de această disociere? Mi-ar fi suficient să-mi răspundeți da sau nu. Mă bucur oricum de orice răspuns pe care mi-l dați. Mulțumesc, spune președintele și are cuvântul acum domnul Robert Zil. Uh, Mulțumesc, domnule Doppelbauer, bine ați venit la comisia noastră, felicitări pentru numirea dumneavoastră. Am să vorbesc în engleză, deci nu aveți neapărat nevoie de căști, nu vorbesc în limba maternă. Dumneavoastră vă prelați funcția într-un moment uh, de mari provocări. Pentru că și noi, în această instituție, dorim să finalizăm uh, cel de-al patrulea pachet feroviar. Nu vreau să vă pun aparat uh, întrebări dificile, întrebări sensibile pe plan politic. Nu așa precum a făcut-o colegul meu, deși și pe mine m-ar interesa să știu dacă credeți că disocierea um, dosarului tehnic de cel politic este o bună idee. Însă, Aș vrea să știu dacă aveți toate resursele umane suficiente, aveți nevoie de oameni mai mulți, care sunt obiectivele dumneavoastră în ce privește resursele umane și care va fi relația dumneavoastră cu NSA, mai ales după ce se vor fi adoptat toate aceste um, specificații tehnice de interoperabilitate. Așa cum am mai spus și unul dintre colegii mei, există încă rezistențe față de această zonă unică a căilor ferate în anumite state membre și mă întreb cum veți gestiona aceste rezistențe și aceste întârzieri. Încă o întrebare. Eu vin din Letonia, nu spun acest lucru pentru că acum asigurăm președinția prin notația Consiliului, ci pentru că suntem o țară insulă, suntem o țară izolată de marile um, căi ferate, marile rețele de căi ferate în Europa. Și atunci vreau să știu, în baza dumneavoastră de date există vreo informație <laughs> despre faptul că ar putea să existe interoperabilitate, de exemplu, între cele trei țări um, um, baltice, dar văd că vă uitați și înțeleg deja că încă nu aveți aceste informații, probabil că le veți obține. Dar vreau să știu, după părerea dumneavoastră, care ar fi soluțiile cele mai bune pentru țări precum a mea. Mulțumesc. Gezin Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Doppelbauer, mulțumesc și din partea liberalilor pentru că ați venit aici. Fiind dat că s-a spus deja foarte multe, vreau să spun foarte pe scurt că știu că mai sunt mulți pe lista de vorbitori, ați vorbit de un spațiu integrat al căilor ferate pe care ni-l dorim cu toții și ați spus de asemenea că vreți să avem o eficiență maximă și noi dorim acest lucru, suntem gata să colaborăm, bineînțeles. Am însă o întrebare foarte concretă. Ați spus că doriți să colaborați foarte strâns cu autoritățile naționale, ceea ce se înțelege, însă se știe că foarte multe dintre acestea nu vor neapărat să colaboreze strâns cu dumneavoastră. Chiar le teamă că s-ar putea să vină o autoritate de supraveghere europeană care să se uite pe la ce fac. Care credeți că sunt dificultățile? Cum credeți că veți putea folosi calitățile diplomatice pentru ca să depășiți această problemă? Și o a doua întrebare, în legătură cu RTMS-ul, ați spus că sistemul de acces unificat și simplificat este de dorit și vreți de asemenea ca acesta să fie accesibil, affordable, ați spus. Uh, toată lumea știe că ERTMS-ul costă foarte mulți bani. Vreau să vă întreb, aveți idei clare, concrete despre cum puteți eficientiza acest sistem pentru ca să fie mai accesibil? Mă refer aici, sunt tot din Germania, după cum știți, de exemplu în Bavaria, ERTMS-ul Light este, se aplică acolo și în Austria alt fel de ERTMS cum putem să armonizăm lucrurile și ce părere aveți despre cel accesibil de care vorbeați? Mulțumesc, Melea kinonen are cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, koko liikennejoukkue. Mulțumesc, dragi colegi. Vreau mai întâi să-i mulțumesc domnului Doppelbauer pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Vreau să-i urez și eu mult succes în noua sa carieră și dați-mi voie să vă pun două întrebări dure. Așa, de la bun început. Care este situația financiară a agenției pe care o conduceți dumneavoastră? Aveți un buget suficient pentru a duce la bun sfârșit toate emisiunile care vă revin și mai ales uh, pentru întărirea siguranței pe căile ferate? care sunt uh, așteptările realiste pe care ar trebui să le avem uh, din partea dumneavoastră și mai ales pe care aveți dumneavoastră din, în ceea ce privește cel de-al patrulea pachet feroviar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peter Lundgren. Tack! Välkommen eh, hit, herr Oppelmeier. Jag, eh, Vă mulțumesc! Bun ați venit, domnule Doppelbauer. Eu sunt eh, unul dintre euroscepticii din această uh, instituție și eu nu cred că trebuie să așteptăm salvarea din partea Uniunii Europene, ci din potrivă. Și eu nu sunt îngrijorat de faptul că agenția dumneavoastră se va um, transforma într-un fel de birou de supraveghere care va veni să-și bage nasul în treburile statelor naționale. Dumneavoastră deja ați uh, început să puneți în aplicare uh, câteva dintre emisiunile ce revin acestei agenții, nu cred că putem să ne plângem prea mult de starea căilor ferate și a transportului feroviar în general în Uniunea Europeană. E adevărat, pe de altă parte, că există dificultăți, nu știu, din cauza vremii, din cauza zăpezii și așa mai departe. Nu prea poți să contezi pe tren în asemenea situație. Dacă vrei să fii sigur că ajungi la fix la o întâlnire, mai bine să iei avionul. Dar eu mă întreb dacă lucrurile chiar se vor uh, modifica atât de mult datorită acestei agenții. Dacă mă uit la situația din uh, Suedia sau din Regatul Unit, nu mi se pare că lucrurile s-au îmbunătățit atât de mult. Eu mă tem că până la urmă unii vor avea de câștigat, dar majoritatea vor avea de pierdut. În Suedia, țara de unde vin, este foarte greu pentru companiile de um, transport de marfă să, de cale ferată să concureze cu transportul rutier deși transportul feroviar este mai ecologic. Din păcate, în continuare este mai ieftin să transporti pe drum din nordul în sudul Suediei marfa decât să o transporti pe calea ferată. Deci, cum veți uh, proceda pentru ca transportul feroviar să devină cu adevărat competitiv? Dominic Riche, mai este Cristin Devo, domnul Van Dalen doamna Ribot, Andersen, George Bach, Marcus Pieper și cu mine pe lista de vorbitori. Și cu doamna Schmidt. Aș închide deci lista, două minute pentru fiecare, vă rog. Mai întâi Dominic Riche, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Urez și eu bun venit uh, invitatorii nostru. Și mă simt foarte apropiat de dumnealui. Dați-mi voi să vă adresez două întrebări mai generale și trei mai uh, țintite despre agenție. Fără să repet ceea ce s-a spus deja despre cel de-al patrulea pachet feroviar, cum spuneam, două întrebări mai degrabă de natură generală, nu neapărat despre funcționarea agenției. Ce relații veți întreține cu alte agenții asemănătoare ca dumneavoastră care funcționează în China sau în Statele Unite. A doua întrebare. După părerea dumneavoastră, putem să îmbunătățim cu adevărat rentabilitatea economică a sectorului feroviar, ceea ce este principala sa problemă. Și acum trei întrebări despre agenție. Considerați că există o discrepanță între bugetul alocat agenției dumneavoastră și misiunile ce v-au fost încredințate, oare nu vi se cere imposibilul? Altă întrebare, cum vor arăta relațiile între dumneavoastră și agențiile naționale de uh, securitate? Se va forma o rețea sau nu? Și o altă întrebare. Credeți că este nevoie de un singur uh, Consiliu de Administrator sau de mai multe asemenea foruri în sânul agenției? Mulțumesc. Cristin Revon. Monsieur le directeur exécutif. Cristin Revon. Mulțumesc, domnule director executiv, pentru că veniți uh, să discutați cu membrii acestei comisii. Sper că o să avem întotdeauna parte de un dialog constructiv și uh, constant pe parcursul mandatului dumneavoastră. Vă urez mult noroc pentru anul 2015, care va fi destul de încărcat pentru serviciile dumneavoastră. Transportul uh, pe căi ferate se află la un moment de răscruce, mai ales având în vedere cel de-al patrulea pachet feroviar iar agenția dumneavoastră trebuie să garanteze securitatea um, acestui tip de transport, dar și rentabilitatea sa. Și se vorbește despre um, um, eliberarea de certificate de siguranță și de um, omologare pentru materialul rulant. Este una dintre misiunile din agenției dumneavoastră, dar mai există încă multe alte puncte care trebuie abordate și pe unele din cele aș vrea să le menționez. Ce părere aveți dumneavoastră despre transferul de competențe de la autoritățile naționale către Agenția um, Europeană a Căilor Ferate? Este o chestiune spinoasă, pentru că ne întrebăm despre ce mijloace are um, agenția să-și um, exerciteze competențele și dacă acest transfer este cu adevărat o mișcare care va permite mărirea eficienței și a securității. Din aceeași perspectivă, cum credeți că se va desfășura coordonarea dintre dumneavoastră și autoritățile naționale de securitate ca să garantăm un nivel maxim de securitate la nivel european? Și apoi, care vor fi consecințele juridice a diferitelor scenarii de transfer de competențe, mai ales care va fi impactul asupra responsabilităților agenției? Cu alte cuvinte, în ce măsură agenția trebuie să aibă întreaga răspundere a certificatelor și autorizațiilor pe care le eliberează sau nu care cumva trebuie să împartă această răspundere cu autoritățile naționale de securitate din statele membre? Danke sehr. Peter van Dalen. Mulțumesc. Peter van Dalen are cuvântul acum. Hartelijk welkom, eh, meneer Doppelbauer, în onze commissie. Bine ați venit, domnule Doppelbauer. corpul nostru, în general, se uită cu un ochi critic la agenția dumneavoastră, pentru că nu prea știm încă dacă are cu adevărat o plus valoare. Așadar, ne uităm îndeaproape la tot ceea ce va face agenția dumneavoastră. Și am două întrebări concrete. Sunt încântat de faptul că sunteți un om cu multă experiență, că ați făcut studii tehnice. În urmă cu un an, știți că am avut o, o problemă și în uh, Belgia și în țările de jos din cauza unor trenuri uh, care trebuiau să circule cu viteză mare, trenuri care au fost livrate de Italia, dar care, de fapt, uh, nu a trecut testele tehnice și, până la urmă, nu a putut să fie folosit nici în Belgia, nici în țările de jos. Deci, cum spuneam, o întrebare concretă. Ce a făcut agenția sau are de gând să intervină în această chestiune? Pentru că trebuie să evităm ca pe viitor asemenea trenuri să fie vândute când ele de fapt au lacune serioase în ceea ce privește securitatea. O altă întrebare. Această agenție are mai multe sedii, dacă nu mă înșel. Puteți să ne explicați de ce aveți mai multe sedii? Și de ce nu concentrați toată activitatea într-un singur loc? Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, uh, doamna Bilbao. Mulțumesc pentru... Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Am depus două întrebări concrete. Un argument uh, utilizat la Parlament pentru ca Agenția Națională să nu-și asume mai multe competențe decât are acum, este sporirea resurselor financiare și de personal de care ar avea nevoie pentru a-și asuma uh, concesionarea tuturor certificatelor. Avem o experiență în ceea ce privește agenția aeriană și uh, s-a spus că de când agenția acordă certificatele, ea a devenit mai rentabilă pentru că prețurile respective și resursele sunt mai bine utilizate. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Știți care este conținutul aprobat de Parlament privind interoperabilitatea și competențele pe care la prima citire am dorit să și le, pe la prima lectură am dorit să și le asume era. Dacă credeți cumva că agenția dumneavoastră ar fi mai eficientă dacă ar funcționa după modelul agenției aeriene. Eh, dacă v-ați asuma mai multe competențe, am putea ajunge la același rezultat și ar fi mai eh, competitivă și mai ieftină. În al doilea rând, Parlamentul a aprobat acum patru ani niște prevederi și mă gândesc dacă ar fi suficiente ca ERA să se adapteze la competențele atribuite. Ce părere aveți despre un registru unic european? Vă pot spune că eu apăr uh, acest registru, îl promovez acest ideea de registru unic european, pentru că este un instrument al armonizării și transparenței europene. Însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și, în ultimul rând, credeți uh, știind exact care sunt persoanele care lucrează în toate agențiile naționale, că pentru unele dintre aceste persoane ar fi o șansă ca ERA să-și uh, asume toate competențele în momentul în care se pune problema emiterii certificatelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Anderson. Mulțumesc, vreau uh, să vă felicit pentru activitatea ERA de până acum și pentru efortul de coordonare, dar vreau uh, să vorbesc în mod specific despre rolul privind siguranța, responsabilitatea și uh, secretul. În ceea ce privește siguranța, aveți un mandat pentru a dezvolta acest lucru, dar în Marea Britanie se pune problema transferului acestor competențe către dumneavoastră. Avem o problemă legată de transferul acesta de la agențiile naționale la dumneavoastră. Și apoi, în chestiunile de siguranță, unele statistice arată că numărul de decese nu implică neapărat, care nu implică neapărat mișcarea de uh, bunuri și mișcarea de, de Uh, alte asemenea echipamente pe calea ferată. Uh, nu avem date suficiente din toate statele europene și vreau să pun o întrebare uh, clară despre canalul de sub, despre tunelul de sub canalul Mânecii. Ce credeți că se va întâmpla în viitor? Veți avea un rol în viitor de guvernanță privind acest canal? Pentru că sunt acolo niște probleme de gestionare a infrastructurii Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul George Bach. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea îi urez bun venit invitatului nostru. Mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră. M-a interesat foarte mult, mai ales punctul cu privire la siguranță pe care l-ați discutat dumneavoastră și anume că doriți să colaborați cu toate, toți actorii și că vreți să puneți accentul foarte mult pe prevenire. Mi se pare un lucru foarte important. Uh, am însă câteva probleme cu punctul al doilea pe care l-ați prezentat, nu în legătură cu neapărat cu dumneavoastră, ci în general cu contextul politic care nu este foarte pozitiv neapărat aici în Parlament pe acea temă. Agențiile nu sunt întotdeauna atât de bine văzute, pentru că, pe de-o parte, funcționează câteodată foarte greu și sunt văzute și ca o, un obstacol, câteodată sunt foarte costisitoare, de asemenea. Dumneavoastră, agenția dumneavoastră va avea multe sarcini noi acum de preluat și întrebarea este cum arată felul dumneavoastră de a, noul fel în care doriți să acționați, cum doriți să mizați pe creșterea economică și pe creare de locuri de muncă și cum credeți că veți putea să abordați aceste noi problematici din această perspectivă. Mulțumesc. Are cuvântul Marcus Piper. Mulțumesc, domnule Doppelbauer, și vă urez mult succes în funcția dumneavoastră nouă. Două întrebări. În primul rând, statele membre acceptă competențele dumneavoastră în parte sau unele nu le acceptă. Ați încercat să calculați ce se întâmplă dacă s-ar centraliza totul la dumneavoastră în anumite sarcini, de exemplu în domeniul siguranței, în domeniul tehnicii, ce ar uh, putea să economisim, ce am putea economisi ca costuri pentru întreaga Europa? Și a doua întrebare merge cumva în sensul opus, adică avem rapoarte ale Curții de Conturi din 2006 care în fiecare an ne întreabă de ce ERA are două sedii. În fiecare an avem un raport din partea Curții de Conturi care pune această întrebare foarte critică. Conceptul standard a fost, uh, din câte înțeleg eu, cimentat pe aceste două sedii. Puteți să ne faceți și un, uh, un calcul estimativ ceea ce reprezintă aceste două sedii pentru agenție? Doamna Schmidt are cuvântul acum. Da, nu pot decât să subliniez ceea ce a spus și antevorbitorii mei, pentru că sunt austriacă. O primă întrebare se referă la ceea ce a întrebat și colegul în legătură cu cele două sedii, discuția pe care o purtăm ca și în Parlament de mulți ani despre cele două sedii. Din 2006, de fapt, și Curtea de Conturi ne tot întreabă ceea ce se întâmplă. Vreau să vă întreb, vreți să faceți ceva împotriva acestei probleme? Și a doua întrebare rezultă din date primite de la Curtea de Conturi, care spun că la angajarea de noi Um, de noi, uh, um, noi persoane, nu există criterii uniforme pentru candidați și nici uh, evaluările colaboratorilor nu sunt transparente. Puteți să schimbați ceva la procedura de recrutare pentru ca să fie mai transparentă? Mulțumesc și acum este rândul meu în calitate de ultim vorbitor de care pun întrebare. În primul rând, în legătură cu cele două sedii, am mai discutat despre acest subiect. Am putea spune, spune că Parlamentul European are două sedii și eu vin din Germania și noi avem de fapt două sedii, nu este la fel de ofensiv, dar 60% din uh, angajați sunt în continuare la Bonn în administrația germană și nu la Berlin oameni, deci poți să te întrebi de ce să nu avem două sedii, dar dacă am avea un sediu, ar trebui poate și în Germania să avem uh, și la Parlamentul European un singur sediu, în primul rând. Un al doilea punct. Sigur că este important să încercăm la uh, în transportul de mărfuri, de exemplu, la vagoanele pe care le avem sau la infrastructura pe care avem de o soluție europeană, altfel nu avem nicio șansă. De aceea am hotărât să, fim, uh, să putem să aprovizionăm și ulterior. Dar am avut discuția ca uh, euro, banii europeni să nu poate să fie folosiți în acest uh, scop, ci numai pentru infrastructura, de exemplu, de poluare fonică. Dacă 80% din uh, transportul de mărfuri ar trece pe șine, atunci avem nevoie de 1,2 miliarde. Deci trebuie să fim mai rapizi, mai eficienți uh, și mai uh, puțin costisitori. Însă ceea ce trei lucruri pozitive care e greu să le obții foarte repede în politică. Cum vreți să faceți acest lucru? Ați vorbit și despre diferitele rețele, ați vorbit și despre RTMS. Eu acum 8-9 ani am fost raportor pentru acest subiect și am scris în acel raport că în niciun caz nu ar trebui să creăm 20 de sisteme de semnalizare pe baza RTMS, așa cum avem acum, însă lucrurile este că s-a întâmplat exact aceasta. Avem 20 de kilometri de tronsoane RTMS și nu avem nicio locomotivă în Europa care poate să meargă pe 10.000 de kilometri, ceea ce este într-adevăr un dezastru. Pe de o parte, Vreau să vă întreb cine este responsabil pentru acest dezastru și, în al doilea rând, cum vreți să împiedicați ca acest dezastru să continue? Știm despre această problemă deja de 10 ani, dar ea nu s-a rezolvat. Și un ultim punct, pentru că mi-a spus și Ismail Ertug înainte și a, a folosit un vocabular uh, foarte bun, a spus că o altă abordare ar fi fost bună. Da, a fost foarte politicos ieri. De fapt, a fost o rezistență puternică din partea Germaniei înainte. În ciuda, în ciuda semnăturilor, totuși rtms ul a avut un viitor, ceea ce este foarte bine și întrebarea este dacă credeți că putem să schimbăm ceva, pentru că este clar că avem nevoie de un spațiu feroviar comun. Toată lumea luptă pentru acest lucru, dar în final toate companiile feroviare au avantaje, după cum a zis-o și domnul Piper, din alte variante variante. Puteți să ne dați câteva cifre pentru ca să știm care e situația? Poate că ar fi mai ușor să putem comanda 200 de locomotive pentru Europa decât 50 colo și 20 dincolo. Puteți să ne răspundeți eventual la toate aceste întrebări. Știu că sunt foarte multe și foarte concrete și acum puteți să ne dați câteva răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Stimați deputați, vă mulțumesc pentru întrebările provocatoare. Am uh, patru pagini de note, dar sunt unele întrebări uh, legate între ele și pornind de la cele spuse de domnul Kramer uh, până la cele spuse de domnul Van Camp, aș vrea întâi să vorbesc de, despre ERTMS, Sistemul European de Gestionare a Transportului ferogier, Feroviar. Săptămâna trecută am inițiat discuții intense cu coordonatorul european pentru acest sistem, Carol Ving. Astăzi am avut o discuție cu DigiMove, săptămâna viitoare ne vom întâlni cu reprezentanții domeniului pentru ca să-mi pot forma o opinie. Cred, ce cred eu uh, despre contribuția agenției? Putem să emitem specificațiile specificațiile privind uh, întreținerea în februarie anul acesta cu o specificație uh, de, în detaliu la jumătatea acestui an. Lui Carol Vinchi am propus de asemenea să alcătuim un plan comun pentru depunere în aplicare pentru acest sistem european de gestionare a transportului feroviar. Sunt activități ale Comisiei, ale agenției, activități care au nevoie de activitatea industriei eh, furnizoare. Trebuie să vedem exact cum stau lucrurile ca să putem controla mai bine situația. După părerea mea, cu această nouă inițiativă și cu cooperarea părților interesate, putem ajunge în situația în care să atingem acest, această țintă, o singură specificație europeană, nu 20, o singură aplicare a specificației, care apoi să ducă la economiile de scară pe care le-ați menționat nu se pune doar problema de a avea uh, mici uh, locomotive sau nu, ci versiuni diferite. Industria trebuie să lucreze cu mai multe sisteme în paralel, ceea ce duce la calitatea scăzută a unora dintre aceste utilaje. Trebuie să unificăm, să armonizăm lucrurile pentru a putea ajunge la o situație mai ușor uh, de controlat și să mă refer acum la întrebarea concretă despre Germania. Într-adevăr, există cooperare foarte bună din partea Germaniei acum, ceea ce este foarte util. Să nu uităm un lucru spus de doamna Meissner, Germania este înconjurată de state membre care au pus toate în aplicare ERTMS. Trenurile germane funcționează în Belgia cu RTMS, în Belgia, în Austria, în Olanda, dar nu în Germania. Și cred că situația aceasta urmează să se îmbunătățească. Revenind acum la întrebarea domnului Ertuc privind cel de-al patrulea pachet feroviar dacă eu sunt în favoarea unei separări a pilonului politic de cel tehnic. Nu am o atitudine complet neutră din acest punct de vedere. Pilonul tehnic, cele trei instrumente, sunt legate de activitatea agenției mele, deci sunt în favoarea ideii de a avea o bază juridică pentru agenția mea cât mai curând cu putință. Există argumente bune pentru a menține cele șase instrumente legislative împreună. În primul rând, cred că există o legătură între uh, pilonul politic și cel tehnic, dar nu cred că această conexiune este atât de puternică încât să trebuie să o menținem uh, cu orice preț. Cu alte cuvinte, răspunsul meu scurt este da. Apoi mi s-a pus o întrebare privind uh, personalul și recrutarea personalului pentru ERA. Evident, în conformitate cu situația juridică existentă, ERA trebuie să-și reducă personalul. Și în 2015 vom atinge cinta de reducere cu 5%. Dar însărcinările care ne revin uh, din uh, cel de-al patrulea pachet feroviar uh, ar trebui să ducă la sporirea personalului și ne gândim acum cum să facem acest lucru. Un alt aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este următorul și în felul acesta voi răspunde la o întrebare pusă de mai multe ori și anume cum dorește era să coopereze cu autoritățile naționale de siguranță și dacă vrem să creăm o, supraagenție în Europa din acest punct de vedere. Iată ce cred eu. Trebuie să funcționăm într-o rețea, o rețea de instituții alcătuită din autoritățile naționale de siguranță, care vor juca un rol foarte important. Sigur că nu putem să aducem să transferăm toate competențele la ERA. Trebuie să permitem autoritățile naționale pentru siguranță să preia anumite însărcinări în numele ERA. Există un aspect important din punctul meu de vedere, și anume, Agenția Feroviară Europeană trebuie să fie arbitru în acest caz. Nu trebuie să ajungem în situația în care două agenții naționale sunt în dezacord și nu pot să ajungă la o concluzie. Trebuie să existe o regulă foarte clară care în cele din urmă uh, să spună că puterea decizională o are era, dar în ce privește răspunderea, și mă gândesc cu multă atenție la principiul care stă la baza organizării EASA, adică Agenția Spațială, EASA cooperează cu autoritățile naționale. În ce privește personalul, s-a menționat această preocupare și anume că vor fi preluat, va fi preluat personal de la autoritățile naționale de siguranță la ERA. Într-adevăr, mă gândesc uh, să facem o rotație a personalului, adică persoane de la autoritățile naționale care să funcționeze o perioadă de vreme la Agenția Feroviară Europeană și în același timp uh, angajați ai Agenției Europene Feroviare să petreacă o anumită perioadă de timp la autoritățile naționale. În, fel, în felul acesta am rezolva și problema calificărilor profesionale, dar și problemele astea emoționale legate de cooperare, pentru că în felul acesta oamenii ajung să coopereze, să lucreze împreună și să poată funcționa mai bine. Mai sunt câteva concrete, întrebări concrete puse de aici, de la prezidiu. În cel de-al patrulea pachet uh, sunt prevăzute Uh, aceste cu acorduri de cooperare între ERA și agențiile naționale. Și intenționez să fac un proiect pilot pentru acest principiu. Nu voi începe cu lucrurile complicate și mari. Uh, de exemplu, am avut discuții foarte bune cu Florence Rus de la EPSF pentru a putea demara bine această cooperare și pentru a putea uh, învăța ceva din prima experiență. Doamna Meissner uh, se refa, punea o întrebare dacă sistemul european de gestionare a transportului feroviar este pe, ni-l putem permite din punct de vedere financiar. Nu vrem să simplificăm lucrurile și nu vrem să menținem diverse versiuni pentru diverse țări. Asta este, experiența ne arată că în momentul în care avem un volum mare de lucruri, s-ar putea să coste mai puțin. Iar experiența mea industrială îmi spune că dacă avem un singur, uh, o singură posibilitate de autorizare în 12 țări, aceste 12 autorizări diferite pentru același dispozitiv nu aduc plus valoare, ci aducă doar costuri în plus și timp uh, irosit. Dacă ajungem la un singur proces, atunci lucrurile vor fi mai simple și în același timp și mai eficiente. S-a mai pus o întrebare privind uh, plus valoarea Agenției Feroviare Europene. Cred că exemplul acesta de înlocuire a unui număr mare de certificări și autorizări cu unul singur este deja o justificare în sine pentru existența agenției. Și cred că această agenție europeană aduce în felul acesta plus valoare. Și apoi trebuie să mă refer la întrebarea privind a celor două sedii ale ERA. În primul rând, mi-am pus și eu această întrebare în momentul în care am venit să lucrez la ERA. Dar mi s-a spus că eu, în calitatea de director executiv, nu am nicio putere din acest punct de vedere, pentru că este decizia statelor membre. Așa că eu cred că nivelul politic este cel care trebuie să ajungă la o concluzie uh, apropo de ce dorește și noi o să ne conformăm. Cele două sedii ale ERA sunt unul la Valenciennes, unde avem birourile, și uh, celălalt la Lille, unde interacționăm cu părțile uh, interesate. Acolo avem uh, tot ce ne trebuie pentru organizarea conferințelor și LIL este mai accesibil decât Valenciennes regulamentul uh, ERA spune clar că avem uh, acest sediu la Lille și la Valenciennes. Sigur că sunt gata să iau în, luăm în discuție orice alte variante, cum spuneți și dumneavoastră. Și revenind acum la întrebarea doamnei Anderson privind siguranța și abordarea pe care o are, o, au, o are Marea Britanie. Cum spuneam, o să facem totul în cooperare strânsă cu părțile interesate. Am deja contacte foarte bune cu uh, partea britanică și vrem să ne asigurăm că nu se va pierde nimic în ce privește informația pe care o solicitați în Marea Britanie din acest punct de vedere. Trebuie, sigur, trebuie să analizăm lucrurile în detaliu, dar de asemenea și din perspectiva abordării acestei concepții despre siguranță. Marea Britanie în ultimii 15 ani a făcut niște progrese uriașe și am dorit să beneficiem și de aceste progrese la nivel european. Situația financiară a agenției, m-am referit deja, în acest moment suntem în continuare uh, constrânși de vechea situație juridică care ne obligă uh, să reducem personalul, dar în același timp trebuie să ne pregătim pentru competențele din cel de-al patrulea pachet feroviar și mă aștept ca situația să fie rectificată curând. S-a mai pus o întrebare, cred că din Suedia, despre consecințele acestui al patrulea pachet feroviar. În primul rând, sigur că vă preocupă ideea concurenței, concurența venită dinspre transportul de marfă rutier. Cum spuneam în introducere, scopul acestei agenții europene feroviare este ca transportul feroviar să devină mai competitiv. Vom face tot ce putem ca transportul feroviar să fie uh, competitiv, să fie o concurență pentru tiruri și să ajungem la economii de scară mult mai bune. Pentru că un spațiu feroviar european fără granițe uh, va duce la înlăturarea unor costuri iar autorizarea și certificarea vor deveni mai eficiente și în felul acesta vom contribui la o economie mai bună și la o competitivitate mai bună. V-ați referit de asemenea și la conectarea uh, dintre căile ferate și drumuri. Dar uh, n-am dedus lucrul acesta din al patrulea pachet uh, feroviar dacă întărim uh, calea ferată, va, ea va deveni mai atractivă atât uh, pentru pasageri cât și pentru transportul de marfă. Și revenind acum la întrebarea pusă de domnul Riche privind poziționarea noastră mondială, Uh, am luat deja contact cu omologii internaționali, avem contacte în Japonia și, cum am spus, vom încerca să definim poziția Uh, pe plan global a agenției noastre. M-am referit deja la raportul cu NSA, cu Agenția Națională de Securitate. Ar trebui să fie într-un spirit de cooperare și de încredere multilaterală. Transferul de competențe, din nou, cum spuneam mai devreme, uh, rotația aceasta între personalul de la autoritățile naționale de securitate și Agenția Europeană Feroviară. Sunt pe deplin conștient că al patrulea pachet feroviar uh, vede era ca biroul unic pentru certificare și autorizare, ceea ce va avea consecințe din punct de vedere juridic și al răspunderii. deci trebuie să pregătim agenția pentru a-și asuma această răspundere. Văd că domnul Kramer se uită la ceas, așa că mai am câteva, ce, câteva lucruri de spus. Cum putem uh, să sporim impactul pozitiv al acestei agenții? Cum putem uh, să facem cunoscută această agenție drept o instituție eficientă? Totul este vorba de comunicare, e vorba de vizibilitate și este vorba de prezentarea unor rezultate concrete ne vom uh, asigura că facem tot ce putem să ajungem la rezultate concrete și în momentul în care vom avea niște rezultate, o contribuție concretă și pozitivă, vom aduce la cunoștința opiniei publică. Suntem transparenți, susținem principiul transparenței totale, vom folosi metodele moderne de comunicare, avem uh, un portal uh, electronic foarte bun pentru a putea ușura activitatea agenției și pentru a o face mai cunoscută. Sper că în felul acesta am răspuns măcar la 80% dintre întrebările pe care mi le-a spus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Doppelbauer! Sigur că dorim să cooperăm foarte bine cu dumneavoastră și cred că a fost un prim pas foarte bun, așa încât uh, sunt optimist că ne vom atinge scopurile. Mulțumesc foarte mult și acum, înainte de a conchide partea publică a reuniunii noastre, aș dori să, urez, să urez bun venit unor musafiri, musafiri al Comisiei Germane pentru Transporturi, au venit uh, cam târziu. Am vorbit despre Germania, despre chestiunile legate de Germania, dar îmi pare rău că n-ați fost uh, atunci aici dar o să vă prezentăm aceste informații. Ne place foarte mult când parlamentele naționale vin la Parlamentul European să vadă cum lucrăm. Vă urez bun venit! Îmi pare realmente rău, dar acum trebuie să încheiem partea publică a reuniunii, pentru că acum vom avea o dezbatere despre trialoguri, iar lucrul acesta se va face în spatele ușilor închise. Asta înseamnă că pot să fie prezenți doar eurodeputați. Îmi pare realmente rău, dar asta este procedura. Mulțumesc. freue mich so schön.